9 și se va încheia la ora 13. Apoi va continua de la 3 la 5 după amiaza. Ordinea de zi a fost publicată în documentul de sesiune